if we can if we can get started please welcome to Bine ați venit stimați uh, colegi uh, mă bucur că ați găsit uh, calea lungă până la Bruxelles eliberată de nămeți vreau să întreb dacă putem să adoptăm ordinea de zi proiectul de ordine de zi pe care l aveți în față. Bine, mulțumesc. De asemenea, uh, avem de aprobat uh, procesul verbal al reuniunii ultime din octombrie și prima din noiembrie. Vreau să știu dacă putem adopta aceste procese verbale. Mulțumesc. Și trecem mai departe la uh, turismul în Europa. Domnul Fidanze, aveți cuvântul. Grazie, grazie președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc. Azi începem discuția pe marginea acestei teme importante. Turismul este una din noile competențe pe care le deținem în urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona. Deci trebuie să uh, ne asumăm un rol în ce privește coordonarea și promovarea uh, turismului în uh, ultimii ani, de la intrarea în vigoare a procesului de, la, tratatului de la Lisabona încoace, comisarul de resort, Tajani, a început uh, și el uh, cu unele măsuri importante care au fost deja luate și pe care le rezum pentru colegii mei. În aprilie 2010 a avut loc prima reuniune informală a miniștrilor uh, de resort din domeniul turismului. Um, s-au redactat mai multe declarații. Uh, apoi a urmat la sfârșitul lunii iunie 2010 o comunicare a Comisiei, uh, comunicare în care sunt menționate 21 de măsuri pentru stimularea și promovarea turismului în Europa dar uh, acestea au doar uh, caracter general pentru că este vorba, nu așa, de o comunicare uh, a Comisiei. Apoi, în octombrie, a avut loc Consiliul Ministrilor de Turism și pentru prima dată statele membre au convenit, expresis verbis, să lanseze măsuri pentru creșterea acestei ramuri industriale a turismului în aceste eh, vremuri de eh, criză. Președintele eh, Tajani, comisarul Tajani a prezentat un plan foarte concret pentru punerea în aplicare a celor 21 de măsuri din comunicarea Comisiei. Raportul Parlamentului Uh, pe care le-am redactat eu um, se potrivește foarte bine uh, și la acest program. Um, noi am așteptat uh, cu acest raport până ce am putut avea o primire de ansamblu foarte clară asupra inițiativelor comisiei și doar după aceea avea sens să realizăm un raport pe această temă nu am vrut să fim mai puțin cuprinzători în uh, poziția noastră decât Comisia, pentru că am fi irosit altfel uh, o șanse foarte importante. În ultimele săptămâni am luat contactul cu uh, mulți uh, factori uh, implicați, cu raportorii din umbră, cu raportorii din celelalte comisii care trebuie să se pronunțe și ele. vom primi avize de la acest raport din partea a cinci comisii. Deci efortul este unul de echipă. În acest raport uh, ne concentrăm pe două uh, elemente cardinale. Odată, sigur, trebuie să stabilim mai întâi niște priorități politice la nivelul, parlament, la nivelul Parlamentului uh, și să ne poziționăm față de aceste 21 um, de măsuri propuse de Comisie. Uh, Comisia acum două săptămâni a prezentat și un plan de punere în aplicare a celor 21 de măsuri și de aceea acum cred că putem să ne concentrăm pe deplin pe această temă, în special pe aspectele privind competitivitatea. <clears throat> Competitivitatea este uh, pentru noi foarte importantă. Europa este principalul obiectiv, uh, principala regiune din punct de vedere al turismului. Mm dar eh, suntem eh, în competiție strânsă și cu alte eh, regiuni și avem o mare concurență, mai ales din partea statelor emergențe. Trebuie să ne protejăm de aceea poziția noastră și trebuie să investim în mod durabil și pe termen lung în educație, în educația pentru turism, un lucru de altfel cuprins și în strategia noastră pentru 2020. Deci trebuie să investim în inovare, în uh, tehnicile uh, de uh, comunicare, care până la urmă constituie un element central al activității în turism. Un regres sau rămânere în urmă din punct de vedere tehnologic ne-ar prejudicia foarte mult interesele în acest domeniu împărtășesc uh, prioritățile care au fost formulate deja de comisie și cred că este timpul să renunțăm la anumite poziții rigide care sunt legate de caracterul sezonier al turismului. Mă gândesc, de exemplu, la programul Calypso. Deci, prin astfel de instrumente am dorit ca turismul să devină o, o, o branșă industrială permanentă, să avem turiști în Uniunea Europeană, nu doar în anumite perioade de sezon principal. De asemenea, trebuie să vorbim și despre re calificarea și reaprecierea diferitelor rute de turism cultural. De aceea ne-am exprimat susținerea pentru unele inițiative care vizează turismul cultural, Uh, există două rețele, uh, Eden și Nextur, uh, care este, cea din urmă este o rețea a regiunilor implicate în diferite activități turistice. Alte două aspecte asupra care, cărora vreau să vă atrag atenția este odată o de, dezbatere privind necesitatea de rebranding, de, de crearea unor, unor, unor mărci, unor uh, sigilii de calitate de, uh, care să fie armonizate și care să uh, confere uh, brandului Europa un, niște elemente uh, distinctive deci vrem să uh, obținem uh, și în continuare acest calificativ de cea mai mare și cea mai importantă regiune turistică uh, din lume. Apoi, în ce privește durabilitatea în turism, aici constatăm că există opinii diferite um, dorim uh, prin raportul nostru să ne susținem, să susținem uh, uh, chestiunea investițiilor durabile în infrastructura turismului, însă mulți dintre colegi mi-au sugerat că este, este poate riscant să avem prea multe branduri Uh, pentru a nu crea confuzie în rândul turiștilor. Nu. Uh, deci uh, se dorește, de fapt, promovarea pe termen lung a unor puține mărci, branduri, dacă doriți, pentru a promova turismul, turismul în mod corespunzător. Dacă privim puțin care este bugetul pentru 2011, observăm că fondurile prevăzute pentru promovarea turismului sunt um, reduse, sunt de fapt puternic reduse față de ultimul buget și de aceea uh, nu putem decât să încercăm într-o primă fază să coordonăm mai bine, uh, să eficientizăm mai mult uh, aceste măsuri generale. În plus, sigur că nu strică niciodată să uh, identificăm noi surse de finanțare, în special în contextul noilor perspective financiare 2013-2020. Uh, pentru că orice măsură de inovatoare trebuie să fie susținută și de o finanțare corespunzătoare. O nouă temă pe care o abordez în acest uh, raport și pentru care sper să am susținerea dumneavoastră vizează Ehm, nu neapărat uh, competența vicepreședintelui Tajani, dar uh, reprezintă un element din uh, comunicarea Comisiei, și anume revizuirea directivei privind pachetele turistice și asta până la mijlocul anului 2011. De asemenea, o temă conexă este și armonizarea, cea a armonizării uh, TVA-ului în turism, problema vizelor este uh, de asemenea o problemă cu implicații birocratice deosebit de importante uh, care vizează mai ales țările emergente, Rusia, India, China, ca potențiale, ca potențiale surse de turiști sigur că Europa are dreptul și chiar obligația de a-și controla teritoriul de suveranitate, dar, pe de altă parte, nu trebuie să permitem ca turismul să sufere în mod exagerat de pe urma acestor măsuri de securizare. Credem că în aceste domenii se regăsește un mare potențial de dezvoltare pentru turism. Uh, există un nou regulament uh, care vizează și refacerea statisticilor în domeniul turismului. Um, în cursul acestei reforme se, va, se vor contura uh, date care ne vor permite dezvoltarea durabilă a turismului în viitor. Uh, sigur că uh, aștept și din partea noastră toate sugestiile uh, posibile și sper că vor fi binevenite în completarea intervenției mele. Mulțumesc pentru socialdemocrația acum. Ότι ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο ανθεκτικές οικονομικές δραστηριότητες. Europa este una din forțele economice cele mai importante, chiar și în perioada de criză. Acest lucru ar putea să însemne foarte mult uh, și pentru relansarea economiilor naționale ale statelor membre. Uh, sigur că criza economică, cât și unele situații de forță majoră uh, au repercusiune asupra sectorului turistic. De aceea avem nevoie de o politică cuprinzătoare unică, unitară în domeniul turismului, care să permită branșei turismului să depășească aceste momente dificile și să fie competitivă. Toți aceia care concură la realizarea acestor noi politici în domeniul turismului trebuie să fie uh, trebuie să aibă posibilitatea să-și expună punctul de vedere. Acest lucru trebuie să reiasă foarte clar din raportul despre care vorbim. Și pentru Parlamentul European, de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona încoace, problema turismului este din ce în ce mai importantă. În ce privește cele spuse de colegul Fidanța, vreau foarte pe scurt să uh, iau poziție față de uh, prezentarea sa. Unul, dintre, unul din punctele pe care noi ne solicităm este să creăm o nouă identitate europeană bazată pe avantajele pe care le conferă uh, această idee de Uniune Europeană și dorim ca această identitate să fie uh, suprapusă peste toate inițiativele uh, din uh, domeniul turismului. Eu cred că uh, putem face asta mult mai bine și mult mai eficace decât uh, uh statele uh, terțe. De asemenea, trebuie să prelungim sezonurile turistice, sezoanele turistice, adică uh, ar fi important să putem crea un model unitar prin care să putem să creștem nivelul serviciilor oferite în turism. Un alt, o altă temă care trebuie să constituie obiectivul activității, obiectul activității noastre este, este eh, problema monopolurilor care au apărut în turism. Eh, sigur că după perioade de criză se produce o rearanjare a eh, agențiilor economici, dar și o eh, creștere a monopol, monopolurilor. De exemplu, observăm că în, că în cazul liniilor aeriene, dar și în cazul marilor operatori din domeniul turismului se realizează mult, tot mai multe fuziuni și trebuie de aceea ca împreună cu micile comunități să, să elaborăm niște măsuri care să nu, le facă, să nu facă aceste mici comunități și acești mici operatori atât de dependenți de către mari furnizori de servicii de tip all-inclusive. Deci va trebui să adoptăm un cadru de reglementare general în acest sens. De asemenea, de asemenea, este uh, important să creăm uh, diferite rețele europene, iar în privința IMM-urilor și uh, în privința micilor organizații din domeniul turismului, cred că trebuie să ne gândim la un sistem de asigurarea calității uh, în, uh, în domeniul serviciilor de turism centrat pe nevoile consumatorului. Și nu în ultimul rând, cred că un observator european al um, în, în domeniul turismului, în domeniul în ce privește serviciile și calitatea serviciilor din turism, ar fi binevenit pentru a putea compara mai ușor serviciile oferite în domeniul turistic. Acest lucru este important și pentru consumator, și pentru furnizorul de serviciu, servicii din domeniul turismului. Și încă un lucru care cred că este foarte important și l-a spus și domnul Fidanța. Trebuie să găsim posibilitatea facilitării emiterii de vize uh, pentru uh, vizitatorii care, ne, uh, care vin la noi dinspre Rusia, India, China sau alte uh, state cu potențial economic deosebit. Deci, mă gândesc, de exemplu, la crearea de secții consulare comunitare prin care această problemă ar putea fi mult ușurată. Mulțumesc deocamdată atât. Poate că uh, mai târziu voi lua uh, cuvântul din nou pentru a oferi alte sugestii pe această temă. Thank you. Mr. Ugias, Liberals. Din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce a spus domnul Fidanța și uh, aș dori să vă atrag atenția asupra câtorva elemente de bază. În acest moment, ne aflăm într-un moment istoric, pentru că Parlamentul are noi puteri prin intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Pentru prima oară putem aduce o contribuție semnificativă în domeniul turismului. Înainte, este important pentru economie. Europa este într-o perioadă de recesiune foarte gravă, iar turismul este um, un instrument util. Turismul poate fi o activitate care să ajute la relansarea economiei. Prin urmare, depinde de noi să decidem dacă dorim să ne folosim de această oportunitate sau dacă vom, ne vom mulțumi cu ce avem în momentul de față. Dacă vrem să realizăm ceva adevărat, avem nevoie de resurse, bineînțeles. Deci avem nevoie să creăm o structură prin care uh, resursele să poată fi folosite aș dori să mm, fac trei comentarii. În primul rând, aceste politici vor funcționa doar dacă vor, vedem turismul nu doar prin elementele sale sectoriale, ci într-o perspectivă mai largă, care să includă elemente uh, ce țin de mediu, de transport, de cultură, de uh, mediu, agricultură. Toate aceste elemente sunt importante pentru economie. Vorbim aici și de uh, resurse regenerabile. De asemenea, prin urmare, turismul trebuie văzut ca un sistem mai uh, amplu. Așa cum spunea Spiros, trebuie să ne asigurăm că există o cerință că există cerințe uh, specifice. Dorim să oferim o gamă foarte largă de produse turistice în diverse regiuni și în diverse sectoare. Trebuie să oferim diversitate în domeniul turismului, ar trebui să existe o competiție a ideilor. Uh, ca să uh, punem aceste idei în, și să punem aceste idei în aplicare. Trebuie să existe o politică um, care să se opună trusturilor, o alta care să uh, protejeze bio, biodiversitatea și să creăm instrumentele financiare care să însoțească aceste uh, programe, aceste idei. Dacă găsim sursele de finanțare, cred că vom face treabă foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc colegilor mei pentru uh, cele spuse până acum. Cred că este evident faptul că Europa are un potențial uriaș în domeniul turismului. Dar nu există destul, o destul de bună cooperare transnațională și transregională pentru a folosi la maxim potențialul turismului. Cred că ar fi important să se analizeze valoarea adăugată pe care cooperarea europeană o poate oferi. Trebuie să avem această analiză. Știu că nu este uh, ușor. S-a spus asta și înainte. Dar turismul are legături directe și indirecte cu foarte multe alte sectoare și politici, prin urmare coordonarea este necesară. Sunt de acord de asemenea cu propunerea comisiei și cred că pot, uh, putem ajunge la îmbunătățiri importante. Comisia a pus niște întrebări foarte bune, dar nu a răspuns la toate. Trebuie să privim și sectorul inovațiilor. De exemplu, atunci când vine vorba de vizibilitate, Comisia Europeană vine cu propunerea unei mărci de calitate. Dar mai întâi ar trebui să verificăm dacă o astfel de marcă ar oferi într-adevăr o valoare adăugată, pentru că există alte mărci, tot felul de mărci și poate avem nevoie de o coordonare a acestor branduri. În al doilea rând, competitivitatea. Formarea și profe profesională și profesionalismul sunt esențiale. Ar um, putea fi util să uh, vedem și uh, lucrurile din perspectiva formatorilor. De asemenea, trebuie să ne gândim și la mediu, la modalități de transport uh, ecologice și, de asemenea, la respectul pe care îl datorăm valorilor culturale. Putem să uh, ne gândim și la turiști, la persoanele cu mobilitate redusă, la persoanele în vârstă, să ne asigurăm că au, într-adevăr, uh, uh, acces la um, facilități, la hoteluri, că pot să călătorească. Am vorbit foarte mult despre revizuire, dar avem nevoie de experiență, de cunoștințe. Și cred că ar fi foarte interesant să vedem, de exemplu, cum putem întări legăturile uh, din zona mediteraneană cu vecinii noștri din zona mediteraneană. Pro- propunerea Comisiei vorbește despre turismul în statele membre. Dar Trebuie să ne gândim și la legăturile pe care statele membre le au în țări terțe. Uh, cred că vom putea să uh, lucrăm în mod constructiv cu raportorii din umbră pentru a veni cu un raport uh, eficient ca să vedem cum turismul poate ajuta Europa. Mulțumesc foarte mult, doamna Rană, din partea Comisiei pentru Cultură. Mulțumesc. <clears throat> Sunt conștientă de această răspundere pe care o avem. Pot să vă spun însă că termenul pentru amendamente la Comisia Cult s-a schimbat. Sigur că în comisia noastră ă, lucrurile s-au limitat la turismul cultural, e evident. Însă ă, dezbaterea a încercat să identifice posibilitățile de interconectare a diferitelor state cu un potențial de turism cultural deosebit. Există rute uh, istorice foarte importante și interesante care pot include și uh, noile state membre. Mă gândesc, de exemplu, la uh, ruta de-a lungul, uh, turism cultural de-a lungul fostei cortine de fier. Dar um, s-a vorbit foarte mult și despre, uh, despre educație, despre instruire într-un sistem, instruire vocațională într-un sistem dual, care se cuprinde aspecte teoretice um, deprinse la o facultate, dar și un învățământ practic în uh, instituții de turism uh, cultural. De asemenea, învățarea limbilor străine uh, Uh, permite, uh, pe de o parte, uh, deprinderea mai multor informații valoroase, pe de altă parte și furnizarea de servicii de calitate. Nu este adevărat că turismul cultural se poate face doar când vremea este bună, adică doar vara. Și așa cum au spus și alți colegi, cred că este foarte binevenită ideea de a extinde sezoanele um, de turism Um, um, în turismul cultural acest lucru este și mai ușor decât în alte sfere ale turismului, pentru că un muzeu poate fi vizitat și iarna și vara la fel de uh, ușor. Cred că um, uh, și cetățenii noștri ar uh, beneficia și s-ar bucura de aceste măsuri dacă, de exemplu, li s-ar li s-ar oferi uh, aceste uh, unele pachete speciale în perioadele care acum nu sunt considerate de sezon principal. Eu nu aș vrea să introducem termenul de turism social, dar uh, pentru oameni care care nu își permit să călătorească în sezonul principal, cred că este bine să se ofere și în vacanțele mai scurte și în perioade alternative posibilități pentru petrecerea timpului liber. Aceste uh, uh, pachete pot fi oferite odată pe, făcând uz de platformele deja existente, care ar putea fi uh, eficientizate. Pe de altă parte, um, vorbim în, în Comisia Cult și despre activități sportive legate de turism. Uh, sportul um, aduce la oaltă oameni din diferite culturi și sportul poate avea o o componentă culturală foarte importantă. Deci uh, sportivii care oricum călătoresc mult ar putea să fie și ei duși că pe, pe la un muzeu, să mai vadă și o expoziție, adică să facă puțin turism uh, cultural. În încheiere, m-aș bucura foarte mult dacă, dacă, uh, dacă cele discutate împreună cu domnul coleg Fidanța ar, ar, um, s-ar, ar reflecta și unele din reflexiile noastre. Eh, pot să vă spun că eh, țara mea, Austria, eh, este singura țară care are două sezonuri principale, un sezon principal și vara și unul și iarna. Eu m-aș bucura foarte mult dacă și alte țări, în urma unor măsuri care ar fi imaginate aici, ar putea să obțină aceste două sezonuri principale. Evident, în colaborare cu toate celelalte state membre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Bach! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Domnule președinte, vă mulțumesc. Foarte pe scurt, aș dori să salut cele spuse de colegul Fidanța în prezentarea sa. Pe de altă parte, salut și uh, cadrul de acțiune uh, pe care Comisia, în uh, coordonare cu statele membre, l-a elaborat. Cred că este respectat principiul subsidiarității, care nu are voie să fie încălcat. Mă bucur că Parlamentul are acum aceste noi competențe în domeniul turismului. Cu siguranță că pentru noi, în următorii ani, aceste noi competențe mai întâi vor fi o provocare. Ehm, eu aș ehm, împărți aceste competențe în domeniul turistic în două ehm, sfere importante, intra- și intercontinentală. Deci, marile organizații care, uh, care uh, organizează manifestări uh, de amploare um, peste tot în lume, trebuie atrase mai mult către Europa în viitor. Cred că o campanie de sensibilizare însă nu poate fi neapărat realizată așa cum își imaginează Comisia. Nu cred că pot fi uh, Uh, nu cred, uh, nu cred că pot fi sau că este sănătos să fie dirijate uh, prin măsuri imediate marile fluxuri turistice. Marile orașe, Londra, Berlin, Paris, Roma ar putea Um, ar putea să sufere atunci când uh, fluxul de turist ar fi um, uh, dirijat. Aceste orașe n-au deocamdată probleme în a atrage uh, turiști, însă de promovarea turismului avem nevoie în alte, în alte regiuni. Drepturile pasagerilor însă sunt foarte importante și nu doar în domeniul transportului Uh, dar este o problemă de mare actualitate și acest lucru o demonstrează și um, uh, uh, negocierile pe care le vom avea în seara aceasta, concilierea din această seară. Iar în ce privește extinderea sezonelor turistice, cred că acest lucru trebuie să se întâmple în mai multe grupuri. Această coordonare um, a vacanțelor școlare între statele membre nu trebuie să se întâmple și înțeleg Comisia că zice că într-o primă fază această coordonare a diferitelor vacanțe școlare trebuie să se facă pe bază voluntară. Deci, dar nu cred că este nu este bine să spunem că în perioada asta numai germanii vor avea concediu, vacanțe de vară și atunci peste tot în Europa să întâlnești numai turiști germani în acea perioadă. Nu cred că e un lucru sănătos. Uh, Așadar, consider că cu toții suntem uh, în fața unei mari uh, confruntări, uh, mari provocări și trebuie să o înfruntăm cu curaj. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kramer. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vorbim despre spațiul european al turismului. Și e bine așa. Dar avem probleme cu turismul cu caracter transfrontalier. Tocmai am primit un e-mail în care cineva reclama că între uh, pădurea bavareză și uh, pădurea Boemiei uh, se, se vor închide niște puncte de trecere frontieră pedestră, care erau deschise oricum numai vara pentru aceia care vor să facă turism în această regiune. Dar nu se poate așa, uh, doamnelor și domnilor, nici, uh, nici în uh, transportul feroviar și nici în transportul rutier nu putem face acest lucru. Acum trei ani am convenit deja asupra înființării unui sistem de informații feroviare comunitar ca să putem în orice colț al Europei să cumpărăm un bilet pentru orice alt colț al Europei. Această, această decizie încă nu este implementată, știm care sunt dificultățile, pentru că uh, Eh, evident, eh, societățile feroviare încă se feresc eh, de a-și publica datele. Ceea ce mi se pare ciudat, pentru că în această era a calculatoarelor nimeni n-ar trebui să se mai teamă de astfel de probleme. În ce privește drepturile pasagerilor, am convenit și am adoptat o decizie în ce privește transportul bicicletelor în diferitele mijloace de transport pentru că vrem ca oamenii să se deplaseze mai mult uh, cu bicicleta. Uh, există mai multe uh, piste dedicate deplasării cu bicicleta. Sigur, există de-a lungul Dunării, de-a lungul Loarei, posibilitatea să-ți iei bicicleta cu tine în tren. Dar dar eu nu pot să planific o, o excursie cu bicicleta în Franța dacă de fiecare dată când urc în tren uh, să iau bicicleta sau să nu iau bicicleta, cu minte, depinde de conductor. Uh, trebuie ca și în trenurile de mare viteză să fie posibilă uh, uh, uh, urcarea bicicletelor. În Eurostar, în TGV, pe Talis pot să iau bicicleta cu mine, dar uh, în uh, trenul de mare viteză german, în ICE, nu este deocamdată posibil. Deci dacă vrem să promovăm un turism uh, blând, un turism durabil, atunci trebuie să facem așa fel încât turismul să nu distrugă potențialul turistic. Da? Bun. Sigur, uh, salutăm faptul că Comisarul pentru Turism a repus pe ordinea de zi acele rute turistice da? Eh, până acum, rutele eh, eh, pentru biciclete au fost întotdeauna de-a lungul văilor și cursurilor de apă, însă acum alte extinderi, de exemplu drumul Sfântului Iacob care pleacă din Norvegia și ajunge până la Santiago de Compostela în Spania și deci trece peste Pirenei. E, deci această interconectare a culturii cu istoria, cu politicul, uh, trebuie exploatată și în domeniul uh, uh, turismului. În ce privește uh, vacanțele, mă surprinde intervenția anterioară, pentru că avem 16 landuri federale în Germania, că fiecare land are propriile sale vacanțe um, și situația diferă de la un stat, de la un land la altul. Da? Sigur că pentru Uh, considerentul raționamentului german este că mai bine decât să ai uh, toată lumea um, uh, numai șase săptămâni și toți nemții să circule în aceleași șase săptămâni, să se extindă perioada vacanțelor pe o, pe o plajă de trei luni. Dar acum, de ce să exportăm acest model în Europa? Dacă l-am exportat și dacă l-am aplicat și în alte state membre, cu siguranță că lucrurile ar deveni și serviciile în turism ar deveni mai scumpe și mai dificile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru lămuririle și ideile pe care ni le-a adus. Într-adevăr, cred că aceasta este o activitate, adică turismul, o activitate care a rezistat crizei și care continuă să ofere multe ocazii și oportunități. Dar am un punct. Eu vin de la picioarele lui Mont Blanc și este vorba de consecințele schimbării climatice asupra activității turistice în Europa, pentru că în unele regiuni uh, începem deja să simțim uh, efectele acestei schimbări climatice și riscăm să ne confruntăm cu probleme de localizare, relocalizare, delocalizare activității turistice în mod semnificativ în anii următori și, evident, acest lucru trebuie, va afecta problema calității și insist asupra importanței formării personalului și cu privire la importanța standardizării. Este foarte important să fim uh, în stare să prezentăm în domeniul turismului, în fața restului lumii, niște standarde de calitate care să uh, fie standarde adevărate. Mulțumesc foarte mult, doamna Țicău. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, uh, deviza Uniți în diversitate caracterizează Europa și toți vizitatorii care ajung în spațiul european recunosc că într-un Uh, spațiu relativ uh, mic, uh, avem o foarte mare diversitate culturală, este ușor să ajungi de la Roma la Paris, de la Paris la Barcelona, deci, uh, într-un spațiu mic uh, avem uh, o foarte mare bogăție culturală. De aceea, partea culturală a turismului cred că este extrem de importantă și sper să existe cât mai multe proiecte naționale, dar și europene în acest sens. Aș dori să mă refer la um, legat de drepturile pasagerilor, dar de fapt mai mult la drepturile consumatorilor și la protecția consumatorilor și aș uh, dori să întreb uh, Comisia când va veni cu revizuirea directivei privind pachetele turistice pentru că, din păcate, știm bine că 70% din plângerile care au fost uh, uh, trimise anul trecut către Solvit uh, s-au uh, referit la serviciile turistice. Dacă vrem să dezvoltăm turismul în Europa este extrem de important ca și calitatea serviciilor să fie una foarte bună. Și mi-aduc aminte, domnule președinte, când uh, Comisia de Transport a organizat o deplasare uh, la Palma de Mallorca, am văzut uh, acolo o universitate pentru pregătirea persoanelor care urmau să lucreze în serviciile turistice. Deci pregătirea personalului este de asemenea un aspect extrem de important. Eu sunt pentru turismul social și cred că programul uh, Calypso uh, a fost unul de succes. Evident, acestea trebuie dezvoltate la nivel național, deci uh, programe pentru turismul social, dar aș vrea să menționez un lucru pe care poate puțini dintre colegi l-au menționat, și anume turismul balnear Uh, Uniunea Europeană are resurse naturale extrem de importante, de exemplu ape minerale și în România și în uh, Ungaria, dar și în alte zone din Europa și cred că și turismul balnear ar putea acoperi uh, pe întreaga perioadă a anului un flux suficient de bun de vizitatori. Vă mulțumesc. Mr. Higgins. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să felicit raportorul și să le mulțumesc tuturor, pentru că, într-adevăr, avem uh, o discuție foarte bună, e vorba de o provocare foarte mare. Și cred că, până acum, în uh, comisia noastră, uh, se ocupă de un subiect din ce în ce mai important, uh, care până acum a fost considerat oarecum un fel de reasă. și nu prea figura în uh, radarul principal al uh, măsurilor. Sezonalitatea, într-adevăr, cred că este până la urmă una dintre punctele tari pentru că ea ne oferă o gamă întreagă de opțiuni. S-a mai uh, menționat și diversitatea uh, și posibilitatea de a avea mai multe opțiuni, posibilitatea de a mulțumi uh, consumatorul. Pentru că, probabil, există categorii de oameni care preferă hotelurile de două, de două stele, pensiunile de trei stele și așa mai departe. Deci o întreagă gamă. Cred că trebuie să le permitem oamenilor să aibă ocazia să aleagă. Dacă vor să se ducă să stea într-un camping, foarte bine. În al doilea rând, vreau să vorbesc în legătură cu diversitate și e, opțiunea. Unii oameni vor să joace golf, nu așa? E, nu este o opțiune foarte ieftină. Dar e, pot să, există, se pot face și opțiuni în care jocul de golf să fie mai ieftin. În legătură cu pescuitul, iarăși, de exemplu, există o strângere întreagă de de opțiuni posibile și, după părerea mea, există o diversitate uriașă și faptul că avem 27 de state membre nu face decât să întărească această diversitate și să o îmbogățească. Trebuie să, ne, să profităm de faptul că avem un adevărat mozaic de diverse culturi. Revin din nou la sezonalitate. Sigur că oamenii vor să se bucure de natură, de curățenie, uh, dar cred că este foarte interesant și foarte important într-o astfel de perioadă de criză economică ca turismul să ofere într-adevăr, să-și aducă valoarea adăugată corespunzătoare. Eu uh, vin dintr-o țară în care există concurență în domeniul transporturilor. Știți ce s-a întâmplat în Irlanda cu Ryanair și așa mai departe. Deci este foarte important să existe o valoare adăugată. Dacă nu facem acest lucru, pierdem și în urma situației economice dificile cu care ne, ne confruntăm, suntem uh, obligați să ne reducem prețurile și mai departe. Un lucru pe care trebuie să-i uh, explic. Where I come from, it's alleged that far... Deci se spune că 40 de milioane din Statele Unite, de cetățeni din Statele Unite, au uh, origine irlandeză. Americanii Uh, s-au străduit, iată, și să descopere care le sunt rădăcinile și originile. Clinton, uh, Kennedy și așa mai departe. Noi am uh, exploatat această piață, să spunem, și dar până la urmă ne-am supraapreciat și în felul acesta am omorât găina care făcea ouăle de aur. S-a mai menționat faptul că este nevoie să reducem restricțiile privitoare la viză. Când e vorba de schimburile reciproce, de exemplu, cu Taiwanul, există 20 de milioane de, de persoane care trăiesc în acea insulă și care vin în Europa în mod uh, regulat. La fel se întâmplă și cu celelalte, se poate întâmpla la fel cu celelalte țări terțe din afara Uniunii. Cred că este o, o idee bună, un punct de pornire foarte bun, dar într-adevăr provocarea este foarte mare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Înainte de a invita Comisia să ia cuvântul, am să-l întreb pe domnul Fidanța dacă dorește să mai uh, intervine uh, și vreau și eu să-i mulțumesc pentru prezentarea pe care a făcut-o la început, care este și, după părerea mea, foarte bună și foarte echilibrată. Trei comentarii aș vrea să fac. Uh, primul se leagă de nevoia de a schimba perspectiva asupra turismului pentru a include și alte forme de turism, de la turismul, să spun, tradițional, uh, mersul la munte, la mare, vara și mai departe, deja acea filozofie pe care o aveam până acum. Și asta se leagă de unele lucruri pe care le-a spus și doamna Runner în legătură uh, de la Comisia pentru Cultură, legate de cultură și de acest uh, patrimoniu cultural pe care îl are Europa, de partea de legătura posibilă cu, uh, uh, cu sportul. Norvegienii, danezii, suedezii, după ce s-au deplasat în Anglia să vadă meciurile cu Manchester United sau Liverpool și mai departe, se întorc acasă, dar pot să facă pe traseu și niște descoperiri culturale. Problema sezonalității, într-adevăr, este importantă, dar este totuși surprinzător uh, să constatăm uh, ce mulți fani sunt care se deplasează într-o altă țară ca să vadă meciurile echipei favorite. Deci echipele sportive, turismul sportiv, așadar, reprezintă o parte importantă a industriei turismului. Al doilea lucru uh, se leagă de directiva privind uh, pachetul, uh, pachetul turistic, care este complet și complet uh, depășită. Și aș putea spune că în anumite privințe nu face decât să denatureze concurența, pentru că tur operatorii, eu știu, Thomas Cook sau alții, sunt obligați să respecte cerințele acestei directive, în timp ce Ryanair, iată, nu este obligat deși poate să-ți vândă un pachet pe um, uh, internet, uh, vânzând uh, părțile în mod, secțiunile în mod individual. Și cred că a venit într-adevăr momentul ca Comisia să propună un nou, o nouă directivă privind pachetele turistice care să ține seama și de protecția consumatorului despre care s-a mai vorbit. Și în al treilea rând, vreau să menționez această chestiune legată de faptul că nu există niște standarde eh, minime în ceea ce privește cazarea turiștilor în întreaga Europa. Am eh, arătat că trebuie să existe uh, astfel de cerințe minime, de exemplu, pentru piloți da? și orele de uh, zbor, la fel pentru conducătorii auto și cei care uh, conduc camioanele și așa mai departe. Dar iată că nu avem niște standarde minime de securitate în hotelurile europene. Dacă analizăm accidentele cu care ne-am confruntat, Eh, copii care eh, au fost eh, au murit din cauza otrăvirii cu bioxid, monoxid de carbon. Incendii în Hotolia, nordul Poloniei. Anul acesta e o fetiță de șase ani care a murit într-un hotel din Gran Canaria. Deci un tabel destul de înfricoșător, numai în ultimii 3-4 ani. În 2008, Doamna comisar Cuneva uh, a cerut industriei hoteliere europene să formuleze o cartă a siguranței hoteliere în intenția uh, ca această carte să fie semnată de fiecare hotel în parte. La sfârșitul anului 2009 uh, s-a hotărât să se renunțe la această carte, astfel încât a devenit inutilă. Carta care există a devenit astfel un fel de ghid voluntar pentru hoteluri și nu are putere obligatorie. Mie mi se pare că în legătură cu aceste standarde minime de securitate hotelieră, uh, reglementările noastre au eșuat întru totul. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră pe această, uh, pe această temă. De la Comisie, Mulțumesc, domnule președinte, doar câteva cuvinte. Vă mulțumesc, în primul rând, că m-ați, pentru invitația la această uh, întrunire atât de interesantă. Mulțumesc și raportorului pentru uh, propunerile sale. Suntem de acord în ceea ce privește structura și prioritățile. Aș dori să spun că noi considerăm că această comunicare este foarte amplă și ambițioasă și că a pornit de la sute de idei care au fost prezentate în cadrul unei dezbateri care a avut loc. Mai sunt multe de făcut și dorim să vedem și raportul dumneavoastră pentru a face niște pași suplimentari. Vrem să ne folosim de uh, faptul că am discutat astăzi pentru a analiza parte dintre ideile și sugestiile care au fost prezentate astăzi. În ceea ce privește întrebarea uh, privind revizuirea directivei, acest lucru este planificat pentru septembrie 2011, deci aproximativ peste un an. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fidanță. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Sigur, deocamdată nu avem un document pe care să lucrăm. Urmă, Următoarea mea sarcină este să pun aceste idei pe hârtie și peste câteva săptămâni veți avea la dispoziție un document de lucru. I-am ascultat pe colegii mei, am ascultat sugestiile dumneavoastră și se vede clar că avem toți aceleași obiective. Și uh, cred că vom face, uh, vom avea uh, rezultate chiar mai bune decât am sperat. Celelalte instituții au uh, făcut deja pași importanți. Am menționat deja președinția belgiană, care a făcut foarte mult pentru a promova turismul. Sunt sigur că toți sperăm ca și președinția maghiară să facă acest, același lucru și să uh, turismul ca una dintre priorități. Așa cum spuneam la început, cred că provocarea este nu aceea de a crea un raport general care să prezinte diversele tipuri de turism care uh, sunt în acest moment disponibile. Acest lucru a fost făcut înainte. chiar înainte ca rolul nostru să se întărească în, sub umbrela tratatului de la Lisabona. E vorba acum de acțiuni ce pot fi luate în diversele uh, sectoare ale turismului și uh, pot să îl uh, asigur pe domnul Bach și pe ceilalți colegi că se va respecta principiul subsidiarității. Dacă ne uităm la tratatul de la Lisabona, este foarte clar că se aplică uh, principiul subsidiarității, iar responsabilitatea pentru turism este exersată adesea la nivel regional, nici măcar național. Acest lucru nu poate fi ignorat atunci când uh, venim cu idei. În ceea ce privește formarea profesională, cred că trebuie să îmbunătățim calitatea acest, formării uh, profesionale în domeniul uh, turismului. E uh, mai important trebuie să facem mai mult decât să învățăm pe cineva cum să fie barman sau uh, chelner. Trebuie să pregătim niște profesioniști. Trebuie să pregătim um, manageri. Trebuie să oferim produse turistice de foarte bună calitate și care să îi atragă pe clienți. Tehnologia este de asemenea foarte importantă. Așa cum uh, uh, spunea domnul președinte, poți să-ți alcătuiești uh, propriul tău pachet turistic pe internet. Ne, acest potențial tehnologic este foarte important pentru IMM-uri Uh, internetul este un instrument folosit de turiști, cât și de întreprinderi, de companii. Companiile folosesc uh, um, această tehnologie, este foarte importantă pentru ele. În ceea ce privește vizele, există uh, potențial uriaș de dezvoltare în Europa, milioane de pot, mm, turiști potențiali în uh, China sau în uh, Rusia. Dorim ca aceștia să aleagă Europa ca destinație turistică și vrem să le ușurăm această alegere. Trebuie să uh, acționăm, mm, să cooperăm în acest domeniu. Sigur, vizele rămân la nivel național, dar nu trebuie să um, alergăm unii împotriva altora. Trebuie să um, facem în așa fel încât turiștii din China sau din Australia să uh, fie atrași de Europa. Există de asemenea un paradox care, cred eu, merită discutat. Domnul comisar Tajani este responsabil pentru turism și va urmări această idee, dar uh, doamna comisar Reding este de asemenea responsabilă, ceea ce arată că există există un nivel prea mare de fragmentare în domeniul turismului. Trebuie să ne asigurăm că acoperim toate aspectele. Asta ne îngreunează oarecum munca pentru că nu știm cărui partener trebuie să ne adresăm pentru ca vocea noastră să fie auzită. Vă mulțumesc foarte mult, voi întocmi un document de lucru cât de curând posibil. Mulțumesc, domnule Fidanța. Uh, o prezentare a proiectului dumneavoastră de raport va avea loc în ianuarie, votul în comisie în martie și în plen în aprilie. Um, acestea sunt datele pentru raportul domnului Fidanța. Următorul punct de pe ordinea de zi. Implementarea programelor politici de coeziune pentru 2007-2013. Um, domnul Colacek nu este aici. Doamna Wills, mm, care trebuia să-i țină locul, nu este nici dumneai aici. Prin urmare, eu am uh, datoria de a prezenta acest aviz care uh, apare în documentele dumneavoastră la numărul 4. Aș dori să fac um, câteva comentarii generale. În primul rând, știu că domnul Colacek a încercat, prin acest aviz, să uh, țină seama de discuțiile din Comisia uh, Iure privind uh, rețelele de transport și ideea este ca toți să ne îndreptăm în această direcție. Veți observa din documentele pe care le aveți la dispoziție că e vorba de circa 82 de miliarde din fondurile de coeziune și structurale uh, pentru uh, transport, dar numai jumătate din aceste fonduri sunt folosite pentru uh, rețele 17 miliarde pentru rețeaua prioritară, 27,2 miliarde pentru uh, partea de extindere, iar restul sunt investiții la nivel național, regional și local. De asemenea, este vorba de tendința de a întârzia lansarea proiectelor transfrontaliere și uh, proiectele uh, feroviare în general, riscul fiind ca rețeaua de uh, transport europeană să fie de fapt al, um, uh, fragmentată, cele 27 uh, de rețele naționale. De asemenea, uh, regretă faptul că infrastructura uh, căilor ferate uh, nu este o, trata o prioritate și că există un dezechilibru uh, între investițiile în domeniul rutier și cel feroviar. Și există într-adevăr o pondere mult prea mare a proiectelor rutiere în cadrul politicilor de coeziune. De asemenea, problema uh, evaluării mai exacte a implementării uh, nu ar uh, sublinia niște întârzieri serioase privind investițiile programate și insistă asupra respectării programului pentru aceste proiecte. De asemenea, atrage atenția asupra valorii adăugate a rețelelor, mai ales în secțiunile cross-frontaliere și punctele de legătură. Și, în final, solicită uh, creșterea fondurilor generale disponibile pentru rețele de transport din fondurile de coeziune și o utilizare mai eficientă a Um, acestor fonduri, gândind, având în vedere și schimbările climatice și dorința de dezvoltare de durată. Um, avem câte, câțiva vorbitori care doresc să ia cuvântul. Domnul Itala. Mulțumesc, domnule președinte, sunt de acord cu raportorul este foarte importantă această chestiune a rețelelor uh, europene de transport, mai ales atunci când vine vorba despre proiectele transfrontaliere, este foarte important. Dar trebuie să discutăm și uh, acele proiecte de la frontierele externe ale Uniunii. Există uh, parteneriate mm, public-private um, în aceste proiecte și trebuie să reținem um, fapt, reținem și uh, problemele menționate aici legate de mediu, de emisiile de CO2. Ca membru al Comisiei de Control Bugetar, Aș dori să spun că resursele pentru politica de coeziune trebuie utilizate în mod corect pentru obiectivele adecvate. Acest lucru nu s-a întâmplat în anii precedenți și a afectat toate proiectele. Unele state membre, în acest moment, au o marjă de eroare foarte mare și nu înapoiază uh, banii atunci când ar trebui. Trebuie făcut ceva în aceste situații. La punctul numărul 8, în ceea ce privește cooperare, aș dori să fac propunerea, următoarea propunere, să spunem, cere o mai bună cooperare cu Comisia Regii în domeniul transporturilor sau să găsim o modalitate diplomatică de a spune acest lucru. Mulțumesc, uh, spune domnul președinte. Aveți foarte mare dreptate ultimul comentariu. Vom uh, face tot ce ne stă în putință pentru a încuraja uh, cooperarea cu Comisia Regii. Domnul El Cadraui, trei minute. Mulțumesc, va fi foarte succint. Domnul Lidberatski nu este aici, dar aș dori să îi mulțumesc raportorului. În general, suntem uh, de acord cu avizul, nu avem niște uh, comentarii uh, foarte importante. Suntem de acord cu ceea ce spune raportorul mare parte din fondurile uh, politici pentru coeziune se folosesc pentru proiecte uh, rutiere și mult mai puțin pentru căile ferate și transportul uh, fluvial. Dacă ne uităm la investițiile în domeniul feroviar, multe dintre proiecte nici măcar nu au început. Iar uh, acest lucru pare a fi chiar o problemă serioasă în proiectele transfrontaliere și proiectele de la uh, frontierele externe ale Uniunii. Aș dori să uh, menționez un amendament propus de unul dintre colegii mei referitor la nivelul foarte scăzut al plăților uh, față de planificarea inițială. Suntem acum uh, la jumătate de drum uh, și ne apropiem de perspectiva 2013-2020 și doar un mic procent din uh, fonduri au fost um, solicitate și trebuie să găsim soluții pentru accesarea fondurilor. Doamna Lichtenberger? Mulțumesc, domnule președinte, și eu mă pot uh, identifica în uh, mare cu ideile domnului Colicec, în special cu punctul 6 din uh, proiectul său de aviz. Am solicitat în repetate rânduri faptul că dorim o Uh, actualizare a uh, um, gradului de implementare a uh, măsurilor în domeniul rețelelor de transport. Acest, această analiză este foarte importantă pentru a evalua eficiența politicilor de coeziune. De asemenea, este foarte important uh, să știm uh, și cum sunt cheltuiți banii în, în, transportul, în, în domeniul transportului, de, pentru că de multe ori uh, nu există suficientă transparență și există chiar sisteme foarte complicate de atribuire a fondurilor uh, respective. Deci este important să știm care este situația de fapt, în ce măsură sunt respectate planurile prin care au fost atribuite sumele corespunzătoare. În ce privește fondurile de transport, uh, nu vă va surprinde că sunt o susținătoare ferventă a acestor fonduri, pentru că tocmai în uh, uh, țările care beneficiază de fondurile de coeziune, există, există, trebuie să existe o poziție ceva mai diferențiată din, în ce privește lucrările de infrastructură. Din păcate, nu avem o vedere de ansamblu asupra tuturor proceselor și, și, și măsurilor care sunt desfășurate uh, acolo. Deci, eu cred că există puncte de vedere diferite și uh, în ce privește Eh, nodurile eh, intermodale de transport, așa cum le amintește domnul Colicec, eh, cred că este aceste, aceste noduri de, de, de dezvoltare intermodale sunt foarte importante și nu trebuie să devină un obstacol în dezvoltarea rețelelor. Mulțumesc. Domnul Brandal. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc. Cor eh, Coredul Frasat este raportor din umbră, de fapt, dar pentru că nu au reușit să ajungă aici, m-a rugat să îi țin locul și să fac câteva observații în numele său. Eh, spun asta pentru că colegul eh, dorește să depună câteva amendamente. Așa cum raportorul spune la punctul 3, este adevărat că distribuția uh, nu este judicioasă în ce privește diferitele moduri de transporturi, pentru că până la urmă deciziile privind promovarea unui mod de transport sau altuia se iau în capitalele statelor membre. Deci capitalele decid dacă, de exemplu, navigația pe căi interioare rămâne dezavantajată cum e acum sau este considerată prioritară. Colegul meu consideră că uh, punctul 7 ar trebui să numească uh, în mod explicit și uh, proiecte din domeniul rutier și nu doar um, navigația internă și căile feroviare. Iar în ce privește importanța rețelelor TENTE, eh, trebuie ca eh, acestea să fie evidențiate și în contextul importanței lor pentru comunitățile locale și comunitățile mici. Deci colegul meu dorește să eh, se includă și aceste observații în noul proiect. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Liche. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc și eu să fiu succint și o să vorbesc despre patru lucruri. Primul, că de oarecare vreme toată lumea a aflat că transporturile sunt foarte importante în politica de coeziune și coeziunea e foarte importantă în politica transporturilor. Ei bine, se pare că nu este așa și această problemă încrucișării, să zicem așa, este foarte bine scoasă în evidență în uh, raportul pe care îl discutăm. Și trebuie să ne punem întrebarea unde sunt banii pentru transporturi. Ei bine, ei nu sunt la Comisia pentru Transporturi, ci în Comisia uh, de Dezvoltare Regională. Regii. Este vorba de 1,5% uh, fondurile pe care, de care dispunem noi în comparație cu colegii de la Regi. O altă constatare. Cine uh, plătește? Comisia Regii plătește? E bine, comanda sa Uh, nu, atunci nu corespunde așteptărilor noastre cu privire la politica transporturilor în Europa și uh, raportul, cât și colegii care au uh, intervenit în legătură cu modurile de transport care sunt favorizate, ceea ce nu este bine, valoarea europene a infrastructurii care este identificată până acum nu merge pentru că este vorba de niște interese regionale care sunt privilegiate aici. Deci, până la urmă, Având în vedere volumul finanțării și localizarea sa, lucrurile nu merg deloc bine. Și, în fine, până la urmă, ar trebui să ne înțelegem cu cei care au banii ca să facem în așa fel încât banii ăștia să fie cheltuiți cât mai bine pentru transporturi. Doar că, dacă ne apucăm să căutăm în buzunarele colegilor noștri, eh, nu am fi priviți eh, foarte bine. Eh, Nimeni nu e mulțumit să vină să-i spună cum ar trebui să, să ne cheltuim noi banii, nu? Deci, prima problemă, cum să facem să ne coordonăm cu Comisia de Dezvoltare Regională, Regii, s-a spus deja treaba asta de mai multe ori, cred că trebuie să fim foarte mm, diplomați și mm, nu uh, brutali sau duri. Uh, în al doilea rând, eh, dincolo de această metodă de coordonare cu Comisia Regii, cred că în această coordonare trebuie să aducem diverse instrumente eh, și poate Comisia Regii nu, eu știu, cunoaște foarte bine toate instrumentele de decizie sau de inginerie pe care, eh, care pot fi puse în lucru Uh, instrumente de, de finanțare, resursele proprii, uh, utilizarea parteneriatului public-privat, uh, utilizarea fondurilor optimizate, uh, ca fondul Margherit, de exemplu. Așa că, dar, până la urmă, constatăm că păcatul mortal al politicii europene în domeniul transporturilor se leagă de alocările bugetare. Și asta este o temă pe care va trebui să o abordăm, poate împreună și cu colegii de la Comisia Buget, dar categoric cu cei de la Comisia Regii. Thank you, Mr. Grosch. Mulțumesc. Domnul Încercat să fiu succint, domnule președinte, au spus-o și colegii și o spun și eu. În ce privește relația dintre coeziune și transport, știm care este această relație și știm care este uh, raportul uh, de fonduri, 80% pentru domeniul rutier și 20% pentru restul modurilor de transport. Deci sunt cifre pe care le cunoaștem din alte activități. Iar la TNT, practic, se dispune de 10, de, bani de, de 10 ori mai mulți bani decât în domeniul fondurilor uzuale. Deci trebuie să existe o mai bună coordonare, pe de o parte, pe de altă parte, văd că Comisia folosește din ce în ce mai mult termen de condiționalitate, adică eh, anumite fonduri eh, pot fi folosite de acum doar în anumite condiții. În ce privește această condiționalitate, trebuie să existe o coerență cu politica de transporturi și asta aș propune eh, eu, fără a dori să creăm impresia unui hold-up, uh, să, fără să se creadă, să creadă cineva că vrem să punem banii pe uh, fondurile de coeziune. Adică trebuie să existe o coordonare eficientă și rațională între dezvoltare regională, transporturi, uh, politicile de coeziune. Sper să ne se alăture mâine și Comisia ENVI, pentru că există multe paralelități, dar există și multe contradicții în aceste, între aceste sectoare. Mulțumesc. Doamna Țică are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, cred că noi, ca și Comisie de Transport, uh, vom avea succes în a influența viitoarea politică de coeziune și politica de dezvoltare regională dacă vom reuși să fie alocat un procent mai mare din fondurile pentru politica de coeziune și pentru politica de dezvoltare regională pentru sectorul transporturilor Uh, de asemenea, ceea ce am văzut uh, din studiile pe care le-am uh, analizat, am văzut că, în general, statele cu experiență, statele membre cu experiență în utilizarea fondurilor europene pentru transport, au procedat în felul următor. Au realizat studiile de fezabilitate utilizând bugetul TNT și mici lucrări de infrastructură, iar cea mai mare parte a lucrărilor de infrastructură au fost realizate din fondurile de coeziune sau fondurile de dezvoltare, fondul de dezvoltare regională sau din fonduri uh, naționale. Evident, uh, preferința a fost pentru fondurile structurale. De aceea, cred că ar fi important ca în această opinie să subliniem necesitatea uh, unei complementarități între diferite surse de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii de transport deci, pe de o parte, bugetul TNT, pe de altă parte, uh, fondurile structurale și alte surse. Mulțumesc. Mr. Kramer. Domnul Kramer. Ja, ich wollte nur noch mal äh, darauf eingehen, was äh, Mathieu domnul Kramer. Vreau să revin asupra cele spuse de Matiu Gros. Sigur că putem să dezbatem lucrurile mult și bine, dar dacă din acești 80% dedicați uh, în fondurile structurale uh, uh, lucrărilor în domeniul rutier, și dacă facem ca acești 80% să treacă în aceeași proporție la fondurile TNT, deci să avem 80% pe TNT, atunci nu facem nimic pentru prevenirea modificărilor climatice. Mulțumesc că mi-ați oferit această cifre, o să folosesc eu uh, pentru contraargumentele mele. Deci trebuie să ne gândim cum, uh, cum ne raportăm la această cifră. Dacă bine mă amintesc, exact cu acordul tău uh, stabilisem că cel puțin 40% va trebui, vor trebui dedicați la, la, pentru sectorul feroviar. Deci noi, verzii, dorim cel puțin 40% pentru um, domeniul feroviar și maxim 20% pentru cel rutier, respectiv cel puțin 15% pentru biciclete și alte mijloace alternative. Deci măcar mâine ai putea să ne susții în această poziție. Adică, indiferent pentru ce cheltuim banii, cel puțin 40% trebuie cheltuiți pentru lucrurile acelea bune. Pentru că nu putem să cheltuim toți banii pe sectorul rutier, când majoritatea emisiilor de gaze cu efect de seră practic și se fac pe, în sectorul rutier. Deci mâine, haideți în votul de mâine să arătăm în ce măsură într-adevăr vrem să schimbăm ceva sau în ce măsură din potrivă vrem să lăsăm lucrurile așa cum sunt ele acum, ceea ce nu m-ar mira deloc. Mulțumesc! Oh. We at this juncture normally go to the commission, but... Mulțumesc că uh, Michael, a, din păcate nu este nimeni din partea comisiei aici, ceea ce mă dezamăgește, pentru că, în mod normal, acum aș fi dat cuvântul comisiei. Deci, termenul pentru depunerea amendamentelor este 8 decembrie. Votul în Comisia TRAN este programat pentru ianuarie și votul în plenară va urma în februarie. Deci, încă o dată, termenul pentru amendamente este 8 decembrie. Bun, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, agenda europeană uh, urbană uh, și relația sa cu uh, politica de coeziune. Doamna Rospa are cuvântul, vă rog. Thank you, Chair. Sorry for my delay. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru întârziere. Tocmai am uh, discutat cu delegația pentru Corea. Uh, Colegii au înaintat niște amendamente foarte bune, um, mi-au atras atenția asupra unor chestiuni la care nu mă gândisem. Um, chestiuni privitoare la um, embarcațiunile fluviale, care m-au dus cu gândul chiar la situația din uh, orașul meu. Doamna Țicău vorba despre mașinile uh, electrice. Așa că sunt foarte, foarte recunoscătoare pentru toate ideile pe care le-am primit din partea colegilor. Aveți în față tabelul de vot pentru mâine și aș dori să vă spun că doamna Țicău ne-a rugat ca amendamentul său, numărul 6, uh, referitor la paragraful 3, Așa cum spunea domnul Kramer, uh, s-a cerut un vot pe părți și dorim ca amendamentul domnului Kramer să nu fie scos din compromisul C, ci să se facă o um, punct adițional la, com, uh, la compromisul C. Și um, acest amendament se referă la folosirea în comun a uh, mașinilor uh, mici. Cred că toată lumea a venit cu idei foarte bune, idei noi. și cred că vom avea o serie de compromisuri foarte bune și că toată lumea va putea să ne susțină în aceste compromisuri, pentru că am făcut eforturi să ajungem la ele și ne dorim ca mm, toată lumea să fie de acord cu ele și să avem un vot bun pe uh, aviz mâine. Mulțumesc, domnul Rilke, pentru PP. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau, în primul rând, să mulțumesc uh, raportoarei pentru uh, munca sa, un raport uh, foarte bun și care orientează foarte bine dezbaterea noastră. Un raport important, deoarece se referă la niște lucruri care, până la urmă și în mod uh, paradoxal, aș spune, se leagă de mediul uh, uh, urban, uh, deci care vizează un procentaj important din populația europeană. Deci iată că Comisia este foarte interesată de faptul că politica de deplasare europeană se bucură de o coeziune specifică. Este vorba aici de comodalitate, modalitate care uh, ajung până la urmă să se lege și de rețelele prioritare și de rețelele TNT. Uh, cred că uh, sunt așadar abordate diverse aspecte și în legătură și în continuarea raportului domnului Savarini de acum câteva vreme, cred că suntem de acord cu compromisurile care au fost propuse și pe care le vom susține. Uh, sigur, există o serie de adăugiri care au fost uh, aduse uh, raportului, dar, în general, suntem în, de acord cu tonul general al raportului și cu amendamentele care au fost depuse ulterior. Mulțumesc! Um, ik wil, uh, om te beginnen... Domnule președinte, vă mulțumesc. Um, mai întâi, aș uh, dori să vă cer scuze în, doamna, în numele colegei Ayala Sanders pentru absența ei. Din motive obiective nu poate participa. Raportul este important și este interesant uh, pentru că mobilitatea urbană este una din uh, principalele teme noastre de viitor. Provocările sunt imense, tot mai mulți oameni uh, migrează către marile aglomerații urbane, există ambuteaje, uh, există mari dezbateri privind valoarea și calitatea vieții la oraș um, și în alte rapoarte, în raportul Savarii, de exemplu, um, se vorbește despre această temă și în Cartea Verde și în planul de acțiune al Comisiei, tot reapare, ceea ce uh, arată cât de importantă este această temă putem să susținem multe din uh, amendamentele de compromis, mă refer uh, la noi, când vorbiți de noi, uh, atunci vorbesc de grupul nostru parlamentar. Eu cred că însă Comisia merită să fie luată la bani mărunți și să merită să exercităm mai multă presiune asupra ei decât se face acum, pentru că Până azi nu am primit niciun fel de raport privind stadiul actual al lucrurilor, de exemplu, nu, nu știm încă nimic despre planurile, despre concretizarea planurilor um, de schimb de bune practici uh, între marile aglomerații urbane. Asta ar fi într-adevăr important. Și acest lucru uh, este valabil și pentru alte multe acțiuni uh, din planul de acțiune al Comisiei. Dacă Comisiei ar fi aici, comisia ar fi aici, sau nu știu dacă între timp a sosit un reprezentant al comisiei, atunci aș întreba comisia ce informații noi ne poate furniza pentru aceste, uh, privitor la aceste întrebări. Deci este important să știm dacă Comisia într-adevăr își îndeplinește angajamentele asumate sau nu. În acest dosar sunt multe informații importante și cred că putem ajunge la un acord. Dear colleagues, Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi. Doresc să uh, mulțumesc doamnei raportor pentru acest uh, raport și pentru toți colegii care au venit cu amendamente. În primul rând, aș dori să spun că grupul ALDE este de acord cu toate uh, amendamentele de compromis. Multe dintre acestea uh, sunt, au fost chiar înaintate de mine există un număr mare de amendamente, dar sunt unele care poate n-ar trebui să fie acolo. E vorba de nivelul de precizie și de, de, de, de detaliu. Să nu uităm că această, acest aviz privind agenda urbană europeană și viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune, prin urmare, nu trebuie să înghesuim aici toate chestiunile uh, legate de transport. La punctul 8 e adevărat că majoritatea proiectelor uh, se leagă de chestiunile de, urban, de mobilitate urbană. Dar unele, da, multe dintre am, amendamentele pe care nu le uh, susținem se pentru că Um, ele nu sunt direct relevante pentru agenda urbană. Mm, nu ar trebui să uh, rezolvăm prin acest aviz toate problemele din domeniul transportului. Uh, în general, uh, grupul ALDE susține avizul. Mulțumesc, domnul Kramer, din partea versiunii. Vreau să mulțumesc, evident, și eu raportoarei. Am colaborat foarte bine. Uh, am lucrat foarte bine împreună, și împreună cu raportorii din umbră și cred că compromisurile uh, pe care le-am găsit pot, putem să le susținem fără rezerve. Um, Adică uh, singura uh, observație este că la votul pe părți, uh, unde s-a cerut, s-au cerut doar deci cel puțin 40% pentru transportul feroviar, aici am fost ceva mai modești. Dar la compromisul D, unde se vorbește despre um, lanțurile modale, vreau să mai propun și includerea explicită a walking, cycling, carpooling și car sharing în limba engleză. Deci vreau să numim explicit aceste moduri de transport și vreau să vă rog să mă susțineți să putem include aceste adăugiri um, cu acordul uh, raportoarei în, uh, în uh, varianta de compromis. Mulțumesc. Background for the ECR, Mr. Bradburn. Mulțumesc, domnul Bradburn. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor. Nu vreau să fiu eu, eu cel care strică petrecerea, dar trebuie să spun că um, multe dintre compromisuri au uh, îmbunătățit Până la urmă, amendamentele de compromis au fost mai bune decât cele înaintate inițial și care au un pic cam extreme. Uh, s-a spus despre limitele activității uh, la nivel european în uh, acest domeniu. Transportul urban și politicile urbane țin de guvernele naționale și, și mai corect, de autoritățile locale. Și a, Așa ar trebui să rămână lucrurile. Nu ar trebui ca noi, la nivelul Uniunii, să încercăm să uh, ne băgăm nasul în ceea ce uh, sunt, de fapt, prerogativele statelor naționale și ale autorităților locale, care au o, uh, care preiau responsabilitatea pentru transportul urban. pe partea cea bună, cred că cei care au spus că avem nevoie de schimb de bune practici, au dreptate. Avem nevoie de uh, un schimb de bune practici. Nu am nici un fel de probleme cu acest uh, schimb voluntar de bune practici. Cred că este un element pozitiv. Aș vrea însă să mă refer și la alte uh, două chestiuni. Domnul El Cadraui a solicitat comisiei să facă mm, ba asta, ba asta. Noi, de fapt, nu, din punctul meu de vedere, nu vrem comisia să facă nimic. De fapt, vrem ca aceste acțiuni să rămână la nivelul adecvat de guvernanță. Am văzut uh, comentariile care au, făcut, care au fost făcute vis-a-vis -vis de uh, de anumite uh, amendamente, de exemplu dom- amendamentul domnului Kramer, după părerea mea, nu are nicio relevanță. În concluzie, așa cum spuneam și la început, com- amendamentele de compromis fac ca acest uh, uh proiect să poată fi votat Uh, și sunt mai bune decât amendamentele inițiale și trebuie să vedem ce se întâmplă mâine la vot. Doamnă Rosbach, doriți să luați cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. În principiu, am aceleași probleme ca și domnul Blackburn și doamna Savisa. Nu cred că uh, pot să determin eu într-un micorășel danez ce este bun și ce nu este bun pentru un alt micorășel din uh, Sicilia. Deci, problema cu acest uh, raport este că e dificil să reglementez în detalii atât de exacte ce au, nevoie, ce au voie și ce nu au voie să facă micile comunități uh, urbane. Dar uh, bunele practici trebuie să uh, fie împărtășite și asta am încercat și eu să subliniez. Deci este important să, să schimbăm bunele practici pentru că există foarte multe comunități care au idei foarte bune și fac propuneri foarte pertinente. Deci eh, trebuie să, pe de o parte, să mm, stabilim care e direcția în care trebuie mers pe viitor, pe de altă parte trebuie să, mm, eh, să ne asigurăm că lucrurile sunt eh, proporționate. Adică nu știu dacă avem nevoie de foarte multe piste ciclabile în Grenoble, în munți. Ehm, trebuie să existe libertatea pentru comunitățile locale, pentru regiuni, de a defini pentru ele însele, pentru nevoile lor, eh, care sunt eh, prioritățile cele mai importante. Deci un grad de independență, de autonomie trebuie să fie păstrată, eh, trebuie să fie păstrat în practică. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Rospoc. Vă amintesc că votul în comisie va fi mâine și Comisia Regii va vota în ianuarie. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este uh, schimbul de păreri pe, cu Comisia pe tema TNT. Uh, se pare că încă nu a venit timpul Comisiei să apară aici. Domnul Pache este de obicei interlocutorul nostru și de obicei este punctual. Așadar, haideți să luăm o pauză de 10 minute și să revenim la ora 5 să-l auzim pe domnul Pache ce are să ne spună în acest schimb de opinii. Mulțumesc!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 Okay, I'll restart the meeting. Reîncepem uh, reuniunea. Vor intra în trombă și ceilalți membri ai comisiei. Următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu Comisia pe tema cererilor de propuneri privind TNT, uh, privind uh, um, cererile de propuneri pentru um, programul următor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună seara, domnilor și domnilor. Vă mulțumesc pentru, aceast, pentru că ați dat posibilitatea Comisiei să vă prezinte rezultatul selecției programelor pentru 2010. Această prezentare este făcută înainte de prezentarea propunerilor um, uh, în uh, fața Comisiei pentru Finanțe. Se va vota, uh, de fapt, mâine și sper ca statele membre să susțină aceste propuneri și, um, așa cum ne-am obișnuit, Comisia dumneavoastră este prima care este informată în ceea ce privește um, rezultatele. Am avut două uh, programe adoptate în comitologie în primăvară, programul anual și programul multianual. Programul anual are câteva componente pe care le, -am, le voi menționa, chiar dacă nu fac uh, obiectul prezentării de astăzi. În primul rând, uh, contribuția la fondul Margherit de 80 de milioane de euro, transferat direct de Banca uh, de Investiții Europeană, uh, transferul 2010. Uh, nu cereți detalii despre Margarit pentru că abia încep activitățile, dar în 2011 vom ști exact cum funcționează acest uh, în termeni concreți, cum, form, uh, cum acționează acest uh, program. De asemenea, 50 de milioane pentru instrumentul de garantare, un alt instrument de finanțare al Băncii Europene de Investiții, um, un, o a treia um, plată și um, vor a, se vor da 45 de milioane în plus în 2011 și vom primi de asemenea o prezentare destul de completă lui și uh, vă vom oferi informațiile privind uh, acest proiect și stadiul în care se află. Principalul uh, obiectiv a fost de a stabili un uh, plan anual clasic pentru rețelele de transport și ce am adăugat în acest program de lucru anual, dacă țineți minte, două priorități uh, pentru uh, proiectele parteneriat public-privat și proiectele pilot pentru uh, reducerea uh, emisiilor de carbon. Și vă voi uh, vorbi despre proiectele relevante. Apoi programul multianual cu două componente, 2011, autostrăzile mării, 82 de milioane prevăzute și a doua plată pentru sistemul de informații fluviale, 10 milioane. adică 85 plus 10, uh, 95 de milioane pentru aceste două proiecte. Nu uh, vă voi spune din nou cum facem selecția, știți acest lucru, dar sigur mm, ne uh, bazăm pe calitatea proiectelor. Acestea trebuie să fie solid documentate și apoi se efectuează evaluări mm, în detaliu din um, partea experților um, Agenției pentru Rețele de Transport European. Și, de asemenea, experții Comisiei evaluează valoarea adăugată a acestor proiecte. Această procedură de evaluare este cu atât mai importantă cu cât, în majoritatea cazurilor, avem un număr foarte mare de cereri de uh, propuneri 3,5 mai mult decât bugetul uh, prevăzut, ceea ce e un lucru bun pentru că această competiție între proiecte ne, of- ne permite să alegem acele proiecte care sunt foarte eficiente, care folosesc soluții inovatoare și au o valoare adăugată. Dar, în același timp, este un, un proces dificil, deoarece uh, Um, trebuie să respingem niște proiecte care, în general, sunt bune, chiar dacă nu ating același nivel de valoare adăugată ca cele selectate. Pregătim o serie de broșuri uh, care să conțină toate uh, detaliile acestor cereri de uh, propuneri și proces, mm, detalii privind procesul care este în derulare, statistici, câte, pro, câte proiecte au fost propuse și uh, veți găsi uh, și uh, lista proiectelor care au fost selectate pentru finanțare și de asemenea informații privind propunerile care nu au fost acceptate. Această broșură va fi în curând făcută publică și veți avea o listă completă a proiectelor propuse în cadrul acestei sesiuni de cereri de propuneri. În ceea ce privește autostrăzile mării și sistemul de informații fluviale, sistemul de informații fluviale uh, ține de proiectele legate de căile navigabile interne, pentru că dorim ca acest mod de transport să devină mai eficient și să se poată face urmărirea bunurilor mai uh, bună. Este foarte important aici pentru a utiliza mai bine căile navigabile interne. Am primit aici, pe acest domeniu 5 propuneri destul de bine uh, prezentate și cu recomandări foarte bune, undeva sub uh, bugetul prevăzut pentru cerere. 7,1 milioane de euro um, veneau pe aceste proiecte față de uh, bugetul proiectat de 10 milioane. Toate uh, proiectele care necesită și um, finanțare din partea comunităților vor fi sprijinite. Cât despre autostrăzile mării, programul se desfășoară de 2 ani, așa cum știți, Uh, avem puține propuneri, puține propuneri foarte bune și trebuie să mm, ne gândim care sunt uh, dificultățile. Prin urmare, uh, s-a revizuit, s-a reanalizat acest proiect al autostrăzilor mării și s-au luat niște măsuri pentru a facilita cooperarea între proiecte. Până acum Uh, era necesar ca în consorțiu care prezenta propunerea să fie uh, implicată și o companie maritimă. Acest lucru nu era întotdeauna posibil și am lărgit de asemenea domeniul de aplicare al uh, cererilor de propuneri și acum sprijinim și o serie de proiecte pilot. Aceste uh, schimbări s-au dovedit a fi eficiente, am avut mai multe proiecte, am examinat 14 proiecte eligibile, peste 185 de milioane de euro, aproape dublul bugetului uh, și uh, dorim să reținem 8 proiecte din cele 14, 84,5 uh, uh, milioane pentru autostrăzile mării. Și veți vedea foarte clar în broșură lista tuturor acestor proiecte care au fost reținute pentru finanțare La pagina 14 din broșură începe lista celor 8 uh, proiecte și Uh, la pagina 16 proiectele autostrăzile mării și la pagina 8 uh, căile navigabile interne. Cred că uh, suntem destul de optimiști, putem să vedem felul în care au fost sprijinite proiectele autostrăzile mării, mai ales în sudul Uniunii. Și vedeți în broșură și o hartă care vă prezintă uh, răspândirea geografică a diverselor proiecte. Pentru programul anual am avut trei componente. De care s au bucurat de uh, succes când a venit vorba de propuneri. Prima prioritate, uh, transport multimodal cu emisii reduse de carbon, apoi implementarea TNT, uh, iar apoi parteneriatele public-private. Avem am avut mult mai multe uh, proiecte uh, decât bugetul prevăzut. 34 de propuneri au fost recomandate pentru finanțare din 50, din 58 pe mai bine de 78 de milioane, deci suntem undeva deasupra bugetului de 77 de milioane de euro. Dar vom uh, folosi resursele care ne-au rămas de la uh, proiectul de informații fluviale. Cred că avem un echilibru destul de uh, bun. Uh, pentru studii și pentru lucrările în sine, 55 cu 45%. Avem uh, propuneri pe um, transport multimodal și feroviar. Selecția generală este destul de diversă și puteți vedea lista pentru programul anual, începând cu pagina 20 din broșură, pentru prioritatea numărul 1 și apoi continuarea pe, la pagina 24, prioritatea 2 și apoi la pagina 29, prioritatea 3. O, și apoi o listă destul de lungă a uh, proiectelor care nu au fost acceptate de la uh, Um, pagina 30. Veți găsi pe lista de propuneri pentru propunerile acceptate, o explicație, o prezentare a proiectelor și pentru proiectele respinse, explicații de ce acestea nu au fost acceptate. Um, este un document uh, destul de succint, ușor de folosit dar, bineînțeles, împreună cu colegii mei din agenție, vă rămânem la dispoziție pentru orice alte uh, informații detaliate privind uh, proiectele, fie cele admise, fie cele respinse. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, spune domnul președinte, din partea PPE. Grazie, președinte, grazie. Vă mulțumesc, domnule președinte. vreau să mulțumesc uh, uh, colegului de la Comisie pentru prezentarea documentelor pe care ni le-ați adus. Domnule președinte, cred că înainte de toate trebuie să ne întrebăm ce facem noi cu documentele astea. Le-am primit acum câteva ore. Uh, mie mi-ar fi plăcut să intrăm mai mult în detalii, dar e dificil. Și anul trecut am spus că ar fi fost foarte util să privim documentele puțin mai devreme. Deci, dacă îmi permiteți, domnule președinte, pledez ca data viitoare, poate anul viitor, să avem suficient timp pentru analizarea documentelor ca să avem uh, o bază de discuții. Da? Pentru, că, pentru că atunci vom putea să pregătim altfel Uh, evaluarea noastră. Mai întâi câteva considerații de ordin general. Sigur că ele nu pot fi decât de generale. La programul multianual, odată avem aceste autostrăzi uh, ale uh, mării. În ce privește licitația uh, pentru uh, aceste autostrăzi, Eh, eu cred că tema trebuie aprofundată aici. Pentru că, dacă nu mă înșel, eh, constat că avem 85 de milioane pentru 14 proiecte care au fost eh, depuse, din care au fost selectate 8 proiecte. 4 în zona mediterană, 15 milioane și iar 7, 70 de milioane, deci restul de 85%, practic, ehm, eh, sunt, proiecte, eh, sunt pe proiecte, pentru proiecte în Marea eh, Baltică. Acum, eu, pe mine mă îngrijorează spațiul Mării Mediteranene, pentru că Acesta este, aceasta este regiunea care pe, pe calea uh, mării are contact cu uh, statele emergente, cu statele terțe cu care ne învecinăm și uh, eu cred că aici trebuia să fie prioritatea. N-ar trebui cumva să verificăm criteriile de selecție, pentru că există o regulă în lista acestor criterii care spune așa. dacă statele eh, riverane ale Mării Mediterane dacă nu există un contact cu state europene, atunci nu există posibilitatea de a primi uh, mijloace, de a obține mijloace financiare. Ei bine, ă, situația din Baltica este altfel, pentru că în toate statele riverane ă, Balticii sunt ă, state europene. Deci nu există acest contact cu statele terțe, cum există, evident, în Mediterana. Și să nu uităm că tot prin Mediterana trec și importante rute comerciale. Deci eu cred că semnalul din partea noastră uh, a fost uh, apreciat acum un an, în 2009. În 2009 uh, a fost inițial preluat cu atitudine pozitivă acest semnal. Acum observ că în pagina 45 a acestui anuar, la 254, apare un proiect pentru uh, promovarea legăturii dintre cele două mări, Adriatica și Marea Baltică. E foarte important uh, să avem o, o viziune de genul acesta strategică de, de punere în legătură a acestor două spații maritime. Deci, înțeleg că este un proiect care dorește să realizeze o legătură dintre aceste mări. Eh, și apoi, eh, din aceste proiecte, 77 de milioane avem eh, doar 2, câteva la sută pentru promovarea rețelelor aeriene și punctelor de contact intermodale. Eu cred că Eh, eu cred că în ce privește lucrările maritime ehm, și navale, legătura pe care apei se realizează prin, eh, prin interconectarea diferitelor eh, fluvii mari din Europa. Ehm, Domnule președinte, vă mulțumesc spune următorul vorbitor. Vreau să mulțumesc și eu uh, colegului pentru această uh, prezentare introductivă și nu pot într-o primă reacție decât să spun că n-am avut uh, timp să citesc întreaga, întregul material, dar am totuși câteva întrebări în legătură cu propunerile concrete. Um, ni se oferă Uh, posibilitatea de a uh, citi și analiza rapoartele unor experți, dosare specifice, care uh, sunt necesare dacă vrem să avem o viziune de ansamblu. În ce privește, în al doilea rând, programul anual pentru 2010, vreau să întreb care este legătura dintre prioritatea numărul 1 și programul Marco Polo. Uh, Pentru că, până la urmă, mi se pare că finalitățile se întâlnesc și, într-adevăr, trebuie să definim o abordare corectă. Een uh, Și, în fine, o ultimă chestiune în ceea ce mă privește se leagă Uh, de faptul că în introducere se prezinte uh, o serie de aspecte dincolo de rețelele uh, transeuropene de transport și de chestiunea parteneriatelor public-privat. Dar mi se pare că, până la urmă, aceste lucruri nu se regăsesc bine integrate în acest pachet. Așadar, Mă întreb dacă ele vor face obiectul unui nou uh, raport organizat după aceleași priorități sau uh, țin de alte uh, cerințe și sunt afectate altor proiecte. Mulțumesc! Mulțumesc! Grazie, Il tempo così breve. Mulțumesc, domnule președinte. Timpul este scurt și uh, nu o să pot să intru în uh, detaliu cu comentariile mele. Uh, totuși, în numele grupului, ne rezervăm dreptul de a face aceste comentarii mai târziu. Asta este tot ce pot să spun la ora actuală și anume că E, îmi pare rău să constat ceea ce se spune în legătură cu autostrăzile mării. Și asta deoarece am spus de nenumărate ori că acest lucru va permite la ușurarea și la dezaglomerarea celorlalte moduri de transport. O altă observație, domnul Simpson va reveni pe această temă, dar vreau să vorbesc în primul rând despre programare în legătură cu Comisia uh, SURE uh, și se va vorbi acolo de calendarul lucrărilor publice și cred că acest lucru deschide calea unei programări care se discută la ora actuală în comisie. Adică trebuie să prevedem uh, mai mult timp, deoarece la ora actuală avem 5 plus 5 ani deci trebuie să avem la dispoziție 10 ani. Și asta ne dorim. Ar fi iarăși foarte bine să primim documentele la timp. Herzlichen Dank. Doamna Lichtenberger. Mulțumesc, doamna președinte, și eu vreau să mă alătur antevorbitorului meu. Deci atunci când primești un program cu un preaviz atât de scurt, nu se poate pur și simplu să nu avem cum să comparăm uh, acest program cu alte probleme, doar bazându-ne pe, pe experiența și cunoștințele noastre dobândite în uh, contextul altor programe. Uh, de aceea și noi am dorit să uh, primim uh, aceste documente mai devreme uh, pentru a, pentru a avea într-adevăr un schimb de opinii cu întrebări și răspunsuri și pentru a merge mai departe. Pentru că altminteri, practic, participarea noastră va fi una pur și simplu de formă. Iar având în vedere sumele și importanța proiectelor, nu cred că putem să, permitem, să ne permitem da? acest lucru. Deci este o plângere pe care o facem de, nu știu, a 17 oară sau nu știu câta oară. Deci este un deficit constant în comunicare dintre noi. Nu pot decât să spicuiesc așa anecdotic din prima lectură foarte superficială, dar vorbeți de pregătirea de noi parteneriate public-private. -pri aș fi dorit să știu ce înțelegeți dumneavoastră prin aceste PPP-uri, pentru că până la urmă e un aspect important. În al doilea rând, e aici povestea asta privind programele de informație fluvială, observația pe vremuri, atunci când s-a adoptat toată treaba, era uh, legată de interoperabilitate. Și vă întreb încă o dată, aceste sisteme despre care vorbiți în text sunt interoperabile sau, sau este vorba din nou de uh, situații de tip monopol? E foarte important să știm acest lucru pentru că dorim ca aceea uh, care se deplasează pe uh, caile navigabile interne, aceea care le exploatează în scopurile comerciale, să nu fie obligați să facă față unor piedici birocratice suplimentare ce înseamnă în textul dumneavoastră those who are quite okay, adică cât de cât în regulă sau ce înțelegeți dumneavoastră. Deci eu nu cred că noi ar trebui să ne dăm acordul pentru finanțarea unor proiecte care sunt cât de cât ok, sau mai mare sau mai mică măsură ok. Apoi, de asemenea, um, uh, m-am mirat uh, uh, problem, proiectul uh, Malpensa, uh, care este un aeroport extrem de controversat și acum, iată, primește Malpensa niște fonduri pentru corectarea unor greșeli de, de proiectare anterioare. Deci nu văd de ce, nu pot fi de acord. Și uh, aș ruga să mai programați încă o întâlnire cu prilejul căreia să dezbatem și să vorbim în detaliu despre acele proiecte care sunt conținute aici. Deci am văzut și care au fost proiectele care au fost refuzate. Vreau și aici niște detalii. De ce de, de ce în aceste cazuri de refuz uh, s-a dat uh, curs avizului unor observatori străini. Mulțumesc. Um, domnul președinte, trebuie să ne ținem de timpii de vorbire alocați pentru că comisia să aibă timp să răspundă. Domnul Riche. Foarte pe scurt, domnule președinte, am uh, mai multe comentarii. În primul rând, doresc să transmit mulțumirile mele Eh, celor care mi-au ghicit gândul, nu are rost să repet, pentru că problema e foarte complexă. Dacă îmi permiteți, eh, domnule președinte, și sper că comisia va răspunde, am o întrebare, o mică digresiune, dar care totuși se leagă. Pentru că înainte, eh, revizuirea alocărilor bugetare la nivelul Comisiei în ceea ce privește bugetul anual al rețelei europene de transport Uh, un, uh, este singurul proiect fluvial, un proiect foarte dificil de realizat, pentru că e vorba de un, uh, o finanțare plurinațională, dar care interesează patru țări europene și constat că în momentul în care s-a făcut bugetul, s-a fixat bugetul, Comisia Europeană a decis să elimine 4 miliarde de finanțare. Deci avem uh, un uh, deficit. În finanțare, asta e ca și cum i-aș arăta câinelui meu cărnații fără să-i dau niciodată. Apoi, uh, comisia o întreb dacă este logic în legătură cu un singur, acest unic proiect, să facem o astfel de revizuire în jos a bugetului alocat. Domnul Bach. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ganz... Domnule președinte, vă mulțumesc și eu regret că uh, transmiterea acestor documente s-a făcut așa uh, prea repezit. Uh, de aceea nu putem intra în detaliu în ce privește aceste proiecte. Multe Uh, proiecte minore, însă uh, compun un întreg uh, prin suma lor. Mă, de exemplu, mă gândesc la proiectul Eurocop 3, Uh, care este structurat în diferite subproiecte uh, uh, pe care nu pot să le evaluez acum. Proiectele privind comodalitatea, intermodalitatea, schimbul dintre diferitele căi de transport, navală rutieră, rutieră feroviară, sunt toate proiecte salutare, dar nu le regăsesc tocmai între primele priorități. Doamna Țicău. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș vrea uh, să întreb, să Comisia, în ceea ce privește Motorways of the Sea, coridoarele maritime, am mai avut o discuție anterioară referitoare la coridoarele maritime la Marea Neagră și legătura cu Marea Mediterană. Nu văd nicio propunere de proiect. Întrebarea mea este de ce credeți că nu sunt astfel de propuneri și ce ar trebui făcut? Și de asemenea, uh, referitor la uh, decizia privind selectarea de proiecte în cadrul uh, programului anual TNT pe 2010, de exemplu, din partea României nu am văzut niciun proiect nici la admise, nici la respinse. Întrebarea este dacă n-au trimis niciun proiect. De asemenea, am văzut că nu prea sunt proiecte din partea noilor state membre și din nou aș vrea să vă întreb care credeți că este explicația și ce ar trebui făcut. Mulțumesc! Ok, Mr. Domnul, domnule Paquet, puteți să răspunde la întrebările formulate. Uh, înțeleg că uh, nu puteți să aprobați toate proiectele pentru că resursele sunt uh, limitate. Așadar, haideți să ne spuneți ce aveți să ne spuneți. Mr. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să cer scuze că documentul a fost distribuit atât de târziu. Dar l-ați primit în același timp cu statele membre uh, Uh, iar colegii mei vă stau la dispoziție pentru alte întrebări. Dar ne vom asigura că în viitor veți primi documentele înainte de dezbatere. Dar oricum vă uh, putem da orice fel de explicații doriți. Evaluările externe pentru proiectele care au fost um, um respinse. Există anumite cazuri în care examinatorii externi au spus da, dar experții comisiei au hotărât să nu accepte aceste proiecte. Și am încercat în aceste cazuri să explicăm foarte clar de ce am luat această decizie. Dar, oricum, dacă doriți mai multe informații, vă stăm la dispoziție. În ceea ce privește autostrăzile mării, nu au fost proiecte solicitate de România și, în general, uh, am avut uh, puține, probleme, puține proiecte propuse în acest domeniu. Suntem oarecum dezamăgiți din cauza asta. Acest este o chestiune pe care va trebui să o discutăm și mâine, să vedem de ce au venit atât de puține proiecte în acest domeniu. Un alt motiv de îngrijorare, încercăm să găsim o uh, mai bună îmbinare între finanțarea pentru rețelele de transport și politica de coeziune. Într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că primim propuneri de proiecte anul trecut am primit foarte, foarte puține propuneri. În ceea ce privește autostrăzile mării în Mediterana, există patru astfel de proiecte, cele mai bune pe care le-am avut vreodată. Sunt destul de mulțumit cu rezultatul uh, de aici. Avem uh, proiectul Adriatic Gateway, care uh, leagă transportul maritim cu cel în Mediterana cu Uh, rețelele de transport terestru. Uh, nu avem uh, proiecte care să se îndrepte către Africa sau Turcia, mm, dacă ne gândim la Marea Neagră. Nu sunt eligibile astfel de programe, dar în cadrul programelor de cooperare regională um, există um, o serie de programe de uh, colaborare în zona mediteraneană, e adevărat cu fonduri ceva mai reduse. Uh, legătura din prioritatea 1 și Marco Polo. Avem este clar că uh, răspunsul nu este foarte clar din explicație dorim o mai bună integrare între Marco Polo și rețelele de transport care să meargă dincolo de autostrăzile mării. În ceea ce privește un cadru de finanțare integrat pentru transport, Comisia dorește o mai bună aliniere în anii viitori între TENTE și Marco Polo pentru a asigura sinergie și pentru a uh, evita uh, orice fel de probleme între proiecte. În ceea ce privește Marguerite, uh, 80 de milioane au fost folosite pentru a crea fondul Marguerite, care abia și începe uh, activitățile. Uh, iar în 2011 vom vedea realizările dar deocamdată nu sunt pro proiecte propuse pentru finanțare. Vom vedea ce se întâmplă în 2011. Va trebui de asemenea să existe uh, proiecte pe TNT care să justifice bugetul. În Banca Europeană de Investiții uh, va Uh, cere, uh, noi vom cere băncii 45 de milioane pentru LGTT și ne vom prezenta în fața comisiei dumneavoastră cu o prezentare privind LGTT. Și vom avea și alte discuții privind Margherit. E adevărat că Margherit este un uh, o, are o, e o chestiune diferită pentru că are o structură de guvernanță diferită, un um, uh, fond de capital privat. În ceea ce privește programul multianual și cel anual, um, transportul feroviar uh, a fost o prioritate, ca și uh, autostrăzile mării, și nici nu avem foarte multe alte tipuri de proiecte. Aceasta a fost o uh, prioritate politică cu vizibilitate foarte mare. În ceea ce privește PPP-urile, vom sprijini trei studii. Asta a fost și ideea din programul de lucru. Aceste trei studii ar trebui să reprezinte baza pentru oarele proiecte. Există un proiect în țările de jos, portul Amsterdam, un proiect feroviar în Finlanda și un proiect feroviar în Portugalia. Deci, în cadrul celei de-a treia priorități, este să sprijinim proiecte inovatoare, nu cele de concesiuni cu care statele membre sunt uh, deja obișnuite, ci am ales trei proiecte inovatoare, mai dificilă, mai dificile în uh, domeniul feroviar și maritim. Despre Malpensa, e, acolo e o conexiune cu sistemul feroviar și cred că una dintre uh, prioritățile uh, tente este de a lega uh, transportul aerian de cel feroviar. Și uh, asta este explicația pentru Malpensa. nu m-am gândit uh, la chestiunea monopolurilor, dar o voi analiza în continuare și uh, voi fi bucuros să discutăm în continuare această chestiune. Nu mi-am dat seama de, de acest aspect. Votre question porte... Domnule Enrique, era vorba de analiza de etapă care a fost prezentată de comisie acum câteva săptămâni Vă amintiți că echilibrul pe care îl găsise Comisia consta în asigurarea unei prelungiri de 2 ani pentru uh, proiectele care erau întârziate din punct de vedere al execuției, printre care proiectul uh, Senescu și pentru care uh, până în 2015 activitățile nu ar mai fi susținute pentru că începând cu 2013 și 2014 apar alte finanțări și trebuie găsit un echilibru foarte bun între proiecte și fondurile folosite în TNT. A fost pentru noi uh, deosebit de important în același timp să ne asigurăm în cadrul Senesco uh, și altui uh, proiect care era și el important, deoarece trece dincolo de 2015, să nu le punem în discuție proiectul ca atare. La ora actuală discutăm cu autoritățile daneze și franceze pentru a ne asigura că nu se va întâmpla așa în ceea ce privește SEMESCO, administrațiile căilor navigabile din Franța încearcă să ne demonstreze la ora actuală că poate am uh, concluzionat, uh, am încheiat prea, prea devreme aceste activități, dacă ele existau într-adevăr în 2013 și 2014, ele ar trebui analizate pe baza acestor noi elemente. Mulțumesc! Thank you. Now, Mr. Kanchan, you wanted to come in very, very brief, and it will be very briefly because I can see everybody else will probably want to come in as well. So, very briefly, please. Înțeleg că interveniți, doriți să interveniți destul de succint. Nu vreau să comentez, vreau să rectific ceea ce s-a spus mai devreme sau ceea ce am spus mai devreme, dar nu s-a înțeles bine. Nu am zis că trebuie să implicăm uh, porturile din Africa sau uh, din Asia, ci am spus că metoda de evaluare și uh, comparam Baltica care este înconjurată de state membre europene, deci sunt mai multe state europene care se implică, în timp ce aici nu avem decât un număr redus de țări europene și de cealaltă parte avem țări terțe când vorbim despre Mediterana. Deci poate că metoda de evaluare ar trebui revizuită și regândită. Eh, cât privește proiectul eh, Marguerite, Margareta, pe care am început să-l finanțăm, ei bine, ar fi foarte bine să ni se pună la dispoziție oarece documente. E un lucru important, după părerea mea. Doriți eh, să reacționați, Comisia, vă rog? Nu, nu am înțeles foarte bine ultima întrebare. E vorba de Marguerite sau despre ce documente vorbeați? Vorbesc de documente referitoare la finanțare? Nu v-am înțeles foarte bine, vă rog să repetați.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 și uh, ceea ce am propus este să cerem uh, conducerii acestui proiect, dacă vă interesează, să vină în fața dumneavoastră și să facă o prezentare a proiectului. Eu cred că merită, uh, poate că și pentru dumneavoastră, dar categoric pentru proiectul Margarit. Mulțumesc! Mulțumim și noi Comisiei. Într-adevăr, asta mi-a foarte mult activitatea în următoarele 12 luni foarte bine, mulțumesc foarte mult și acum trecem la ședința eh, coordonatorilor. Ședința noastră se suspendă.